Microfon pentru președinte. Mulțumesc foarte mult tuturor. Trecem mai departe. Haideți să începem dezbaterea. Să începem cu punctul 18 de pe ordinea de zi. Vă rog frumos, până doamna președinte, vă rog frumos. Vă rog frumos, cei care părăsiți sala, faceți acest lucru. Dar vom începe. Iar petenții sunt pe internet și așteaptă, petiționarii sunt pe internet și așteaptă să asculte. Deci ajungem la punctul 18. Este vorba de o petiție depusă de către un cetățean român în legătură cu discriminarea din partea eBay a persoanelor care cumpără din România. Autorul petiției este în fața uh, ecranului, urmărește pe internet, așa încât vom da acum cuvântul comisiei și anume doamnei Jasmine Batista. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ce privește petiția aceasta cu privire la discriminarea din partea eBay împotriva cumpărătorilor din România, potrivit petiționarului, Comisia a primit informațiile, a răspuns că, într-adevăr, potrivit nouă, în principiu, nu există o încălcare directă în acest caz, întrucât nu există obligația de livrare din partea comerciantului, deci nu se încalcă reglementările deocamdată, așadar am îndemnat să se ia legătura cu autoritățile pentru protecția consumatorilor pentru a se lămuri anumite aspecte legate de acest subiect. Poate că un lucru interesant de știut este că ne-ați impus obligația de a monitoriza aplicarea reglementărilor și de a realiza un raport care va fi publicat la sfârșitul uh, lui martie un raport cu privire la punerea în aplicare a regulamentului. Avem așadar în vedere un raport, precum și un document al personalului comisiei, în care încercăm să explicăm care este experiența noastră în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui regulament, de când a intrat în vigoare, la 3 decembrie 2018, și avem în vedere chiar posibilitatea de a modifica domeniul de aplicare al acestui regulament Inițial ne gândiserăm că acest regulament ar trebui extins pentru a acoperi și sectorul audiovizual și alte sectoare care nu se regăsesc deocamdată în domeniul de aplicare al regulamentului. Opțiunea de livrare ca atare, deci partea de livrare a bunurilor, nu s-a regăsit printre elementele pe care ne propuseserăm inițial să le analizăm, dar este posibil să se facă anumite analize în cadrul regulamentului și s-ar putea ca pe viitor să avem în vedere și includerea unei astfel de obligații. Deocamdată însă regulamentul privind geoblocajul, așa cum este el acum, nu prevede obligația comerciantului de a efectua livrări în anumite state. Este alegerea comerciantului, iar noi nu avem posibilitatea de a-i impune acestuia să livreze către România. Nu am discutat și nu am primit niciun uh, uh răspuns suplimentar la acest schimb de, uh, de opinii și am recomandat să se facă o discuție cu autoritățile naționale responsabile, care într-adevăr răspunde punerea în aplicare a regulamentului. Așadar, în cazul în care s-ar înregistra o încălcare a regulamentului, aceste autorități ar fi acelea care ar uh, lua măsuri. Între timp, România a adoptat și o lege în materie și am primit recent informația că S-a realizat acest lucru, de asemenea, Comisia a efectuat presiuni pentru a se pune în aplicare regulamentul. Însă, acum regulamentul înțelegem că este deja în aplicare, așa că presiunea Comisiei a scăzut și de asta se ocupă în prezent Autoritatea Națională privind uh, protecția consumatorului. Apoi avem un nou regulament CPC, acesta prevede elemente suplimentare față de ce se întâmpla în trecut, care vin în favoarea consumatorilor în ceea ce privește practicile de geoblocare, chiar dacă nu vor fi aceste prevederi de mare ajutor petiționarului în ceea ce privește problema livrării bunurilor în această speță. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Cine dorește să ia cuvântul? Peter Iar. Da, constat că lucrurile au evoluat în practic. Pentru mine întotdeauna aceste lucruri au fost uh, separate și iată că de la bun început la ceea ce privește comerțul pe internet uh, se întâmplă ca să existe clienți excluși și cumva în lumea asta trebuie să facem transferul din lumea analogă către lumea digitală, lumea analogică către lumea digitală, deci vrem să putem cumpăra oriunde ne-am aflat în Uniunea Europeană. Deci, dacă nu știu, sunt undeva și vreau să cumpăr o mașină în Finlanda, nu știu, la cercul polar se poate, deci acolo o să o cumpăr, însă întrebarea este cum ajung să iau mașina de acolo, asta este altă discuție. Într-o lume analogică, de obicei, ori mă duc eu și mi iau mașina de acolo sau pur și, și trebuie să suport costele de transport, însă sunt uh, lucruri separate, zic eu, deci uh, nu are, nu știu, uh, una este să spui te duci și cei singur marfa sau pur și simplu trebuie să suporți costurile de transport. Acum nu este discriminare. Uh, și așa ar fi în regulă, pentru că în, în trecut existau anumite țări care erau excluse, ceea ce nu se poate. Deci putem să cumpărăm. Da, întrebarea este cum îmi primesc bunurile, cum îmi primesc mărfurile. Aceasta este a doua întrebare. Și Poate putem să mai așteptăm câteva săptămâni să menținem această petiție și să îi dăm un răspuns petentului, însă am sentimentul că lucrurile merg cumva în direcția bună, în sensul că apare certitudine juridică și trebuie desfințată um, discriminarea. Mulțumesc. Saliva. Domnul Salina. Comisia nu a făcut Cine știe ce pași mari înainte în ce privește problema geoblocării, respectiv deschiderea către vânzările online a pieții noastre interne. Însă, în ceea ce privește, încă o dată, piața internă, sunt multe lucruri care mai trebuie făcute. Trebuie pusă în aplicare regulamentul, competențele îi revin în acest caz autorității naționale, care trebuie să stabilească dacă s-au încălcat drepturile, eu propun să lăsăm deschisă această petiție, chiar dacă Comisia a spus că trebuie să reevaluăm acest uh, regulament și să vedem dacă el oferă mai multe drepturi și mai multe garanții consumatorilor noștri. Eu cred așadar că această petiție trebuie să fie lăsată deschisă, să rămână deschisă. Mulțumesc. Thank you, Chair. Just shortly. Mulțumesc, doamnă președintă. Pe scurt în limba română. Eu cred că este o problemă importantă uh, pe care petentul uh, l-a ridicat și trebuie să privim puțin într-un context mai larg. Nu, nu, nu, este vorba numai de eBay, dar putem observa că aceste uh, magazine virtuale globale uh, câteodată discriminează într-adevăr uh, cetățeni din România și din alte țări din Uniunea Europeană. Astfel e nevoie de să avem o privire mai aprofundată și structurală asupra acestei problematici întrucât, întrucât nu putem accepta ca uh, Uniunea Europeană să fie de acord ca unele țări membre să fie discriminate față de celelalte când vorbim de o piață europeană comună. Și din acest uh, punct de vedere, eu aș dori să uh, să invit Comisia să facă mai mult pentru a evita această discriminare uh, structurală. Uh, putem observa în România mulți cetățeni trebuie să apeleze la forme de plată externă, la uh, cartele Revolut, pentru că cărțile de credit din România, înregistrate în România, nu pot fi folosite pentru anumite tranzacții pe anumite platforme de cumpărare comunicare virtuală. Deci aș dori să aveți acest aspect în vedere și, desigur, sprijin propunerea colegilor de a lăsa deschisă această temă. Perfecto. Perfect. După ce am ascultat intervențiile um, Comisiei și a domnilor deputați, propunerea președinției este deci să menținem deschisă petiția și să așteptăm deci să termine Comisia analiza pe care o face, pe care o va termina în martie, după cum a spus, să ne țină la curent. Mulțumim foarte mult. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și anume este o petiție 1677 din 2018 prezentată de către un cetățean de, de, cu cetățenie greacă, pardon, în legătură cu comercializarea vânzarea de produse Huawei în Grecia și Uniunea Europeană, aș, și precum și a echipamentelor de telecomunicații pentru a asigura siguranță și a elimina rețelele de spionaj. Petentul se află printre noi, așa încât uh, petentul va primi uh, nu, nu se află printre petentul meritat, așa încât va avea cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Domenico Ferrara. Uh, president. Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc de asemenea pentru că îi permiteți Comisiei să ofere un răspuns mai detaliat. Astăzi o să ofer o informare la zi în legătură cu uh, procesul pe care l-a uh, realizat Comisia. Comisia rămâne angajată să promoveze un cadru de reglementare echilibrat care să permită companiilor și agenților de pe piață să se bucure în mod liber de avantajele pieței interne. Comisia colaborează cu statele membre în mod neîncetat pentru a se asigura că întreprinderile respectă cadrul legislativ al Uniunii Europene, în special în ce privește riscurile la adresa securității și a vieții private. În ce privește problemele acestor echipamente, Comisia a urmărit îndeaproape evoluțiile din statele membre în ceea ce privește noua generație de conectivitate, rețelele 5G, uh, aplicarea acestor rețele în statele membre. Există o recomandare din martie anul trecut în care se vorbește foarte clar de procesul de la nivel european de analiză a riscurilor și de stabilirea unor măsuri pentru garantarea siguranței rețelelor 5G. După uh, analizarea acestei recomandări, imediat după ce statele membre împreună cu Comisia și ENISA au creat un uh, flux de lucru dedicat, într-un grup de lucru, care să se ocupe de uh, punerea în aplicare a acestor recomandări, statele membre s-au uh, oferit să se ocupe de punerea în aplicare a acestei recomandări și s-au realizat deja o serie întreagă de lucruri de, s-au parcurs o serie întreagă de repere fundamentale. S-a cerut să se depună uh, din partea statelor membre evaluări naționale ale riscurilor până la sfârșitul anului trecut și am constatat că uh, toate statele membre s-au achitat de această sarcină aceste evaluări ale riscurilor la nivel național Statele membre care fac parte din grupul de cooperare NAS, precum și ENISA, au publicat o nouă evaluare a riscurilor coordonată de această dată și această evaluare a riscurilor coordonată analizează principalele aturi, dar și principalele amenințări, vulnerabilitățile tehnice și non-tehnice care însoțesc aplicarea rețelelor 5G. De asemenea, sunt avute în vedere și scenariile de risc, cele mai importante. Principalele constatări sunt următoarele. Noile provocări în materie de securitate pe care rețelele 5G le uh, presupun se bazează în special pe uh, apariția acestor tehnologii inovatoare, se leagă în special de echipamentele software, lucru nou față de rețelele precedente, de rețeaua 4G, cea mai recentă. De asemenea, se vorbește despre uh, ce se întâmplă în clădirile care folosesc aceste rețele 5G. Asta este o, un, prim, uh, un prim pas realizat. Următorul pas, împreună cu uh, Comisia, ENISA lucrează la un instrumentar de măsuri de atenuare a riscurilor, instrumentar care va fi publicat foarte curând și una dintre măsurile cele mai importante care se regăsesc între recomandările comisiei și care vizează certificarea. Avem un instrument dedicat acum care generează scheme europene de certificare în ce privește securitatea cibernetică. Avem și un act legislativ care a intrat în vigoare în iunie anul trecut pe această temă, actul securității cibernetice, și încercăm să vedem cum putem să ne folosim de certificarea aceasta ca o măsură de atenuare alături de alte posibile măsuri. Mulțumesc! Ah, muchas gracias. Ahora Mulțumesc foarte mult. Vom da acum cuvântul membrilor comisiei. Vă rog, cine vrea să ia cuvântul? Domnul Saliba. I am in total agreement. Sunt întru totul de acord cu comisia. Atunci când o companie trebuie să uh, își dorește să funcționeze pe piața internă, trebuie să înțeleagă că are și drepturi și obligații iar consumatorii noștri au dreptul la protecție în ce privește securitatea și protecția datelor. Aș dori însă mai întâi de toate să precizez că doresc ca această petiție să rămână deschisă, dar aș dori și să rog Comisia să ne transmită o actualizare a modului în care statele membre s-au ocupat de problema rolului uh, țărilor terțe în ce privește furnizarea de echipamente pentru rețelele 5G și deci să ne informeze la zi în legătură cu acest subiect. Mulțumesc, domnul Vincent. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele PPE și noi recomandăm, uh, avem o recomandare, noi recomandăm să se închidă această petiție, acceptăm evaluarea comisiei și considerăm că accesul Huawei la piața Uniunii Europene și la echip, echipamentele de dezvoltare a rețelei 5G reprezintă o problemă foarte importantă. Am văzut că ea a început să fie abordată deja de Statele Unite. Acolo toată lumea îi acordă o atenție deosebită, însă în ce privește petiția de față, cred că sunt mulți pași de făcut și cred că acest, uh, această speță poate fi închisă pentru că am găsit o soluție foarte bună. Mulțumesc! Vosotros, o sea, ustedes saben perfectamente. Știți foarte bine că Întotdeauna președinția, după ce a ascultat comisia și pe petenții care, mă rog, petentul care în acest caz nu este în sală și după ce uh, ascultăm și uh, opiniile colegilor din comisie, încercăm să avem o atitudine ponderată și, având în vedere că PP-ul a cerut să se încheie petiția, iar socialiștii au cerut să rămână deschisă și nu mai există niciun alt membru care să ceară să intervină în numele unui alt uh, grup, propunerea comisiei ar fi să încheiem această petiție, în care comisia, în mod evident, este angajată în promovarea condițiilor de egalitate pentru toți furnizorii de echipamente de telecomunicații uh, și, în același timp, să asigure siguranța acestor rețele de telecomunicații. Propunerea este să încheiem petiția deoarece comisia lucrează și și-a luat angajamentul de a menține liniștea și siguranța cibernetică și să mențină condiții egale pentru toți furnizorii care activează în Uniunea Europeană. Cu acordul dumneavoastră, o să încheiem, așa cum a spus domnul Vince, această petiție. Trecem la punctul 20. Este vorba despre petenția 1751 din 2018, prezentată de către domnul Holger Wagner, cetățean german, în legătură cu un studiu științific independent în legătură cu riscurile sanitare documentate în legătură cu um, câmpurile electromagnetice electromagnetice și cu solicitare de amânare a tehnologiei 5G. Petentul nu se află în sală, însă voi da cuvântul Comisiei Departamentului de Sănătate de la Comisia Europeană, domnul Franz Karcher. Este cel care va la cuvântul. Thank you very much, Madam Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a prezenta pe scurt poziția Comisiei pe această temă. Articolul 168 din Tratatul de la Lisabona nu prevede nicio competență pentru Comisie de a adopta măsuri cu caracter obligatoriu pentru limitarea expunerii la câmpurile electromagnetice din motive de sănătate publică. În ciuda acestei competențe limitate a Comisiei, ea a propus Consiliului niște limite în 1999, iar Consiliul a adoptat tot atunci o uh, recomandare a Consiliului, și anume 591, 591 din 1999, aceasta însă fără caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Avem însă două rapoarte de punere în aplicare, din care am aflat că statele membre pun în aplicare limitele acestea și în unele state membre limitele sunt chiar semnificativ mai scăzute, chiar de până la 10 ori mai scăzute decât cele stabilite în recomandare. Această recomandare se bazează pe niște orientări din partea Comisiei Internaționale privind uh, protecția împotriva radiațiilor non-ionizante, ICNEP, care efectuează o revizuire și uh, în 2018 s-a încheiat pe marginea acestei revizuiri și o consultare publică. Noile orientări în urma acesteia au fost transmise către jurnalul științific și sunt acurs, acum în curs de analiză interpares, rezultatele căreia vor fi publicate. Comisia va analiza ulterior situația din nou și există două opțiuni. S-ar putea realiza acest lucru cu ajutorul Comitetului Științific pentru Sănătate, Mediu și Riscurile Emergente, care a mai fost consultat și cu alte ocazii în trecut, și există și o altă opțiune, și anume de a se consulta mecanismul de consiliere științifică și consultanță științifică. Asta va dura mai mult însă. acesta însă regrupează peste o mie de uh, de instituții academice și universitare din întreaga Uniune Europeană. Acum, Comitetul a consiliat Comisia cu privire la evaluările științifice și de risc în, la mai multe avize, ultima, ultimul dintre acestea în 2015, și avem deja trei concluzii principale pe care le pot sintetiza acum. Comitetul uh, a stabilit că limitele acestea recomandate de către Consiliu sunt valabile în continuare pentru protejarea sănătății publice în întreaga Uniune Europeană, însă una dintre concluzii a fost aceea că este necesară mai multă cercetare calificată în această, pe această temă, pentru că aceasta s-a dovedit a fi insuficientă uneori a existat acuzații în această petiție și că activitatea Comitetului Științific nu este imparțială. Iar literatura științifică a fost selectată într-un mod subiectiv și părtinitor Vreau să reiterez că Comisia are reguli în vigoare cu privire la conflictele de interese ale oricărui membru al acestui comitet sau al grupurilor sale de lucru și au mai, au mai fost cazuri uh, de, de, de uh, de, ne, de lipsă de imparțialitate uh, îndreptată împotriva acestui comitet Uh, cazurile au fost aduse în atenția ombudsmanului european, care a concluzionat că nu este cazul și că nu sunt uh, probleme din acest punct de vedere. Acum, în ceea ce privește această evaluare de risc, mai întâi de toate, se aplică deja principiul precauției. Avem uh, de până la 10 ori pentru lucrători și de peste 50 de ori mai mult pentru uh, membrii publicului, pentru cetățenii obișnuiți, uh, limitele stabilite în recomandări. Deci, de 50 de ori mai mici sunt aceste limite decât cele stabilite în baza cunoștințelor științifice. Limite care uh, sunt menite să protejeze organismul uman împotriva unor pagube suferite de țesuturi. Apoi, limitele acestea sunt acoperite și de alte recomandări și orientări stabilite, apoi tehnologia 5G are puterea de a uh, nu, uh, nu, nu, nu este însoțită de o uh, bombardare permanentă a țesuturilor, spre deosebire de ce se întâmplă, de exemplu, în cazul uh, telefoanelor mobile. Pe urmă, există cazuri în care uh, astfel de rețele operează la capacitate maximă în Australia, de exemplu, și chiar și acolo uh, Uh, efectele expunerii sunt la 1% față de cele stabilite în recomandări. Apoi, la Organizația Mondială a Sănătății se vorbește despre reducerea expunerii la uh, telefoanele mobile, de exemplu, reducerea uh, utilizării uh, um, telefonului mobil, utilizarea um, căștilor, folosirea mai degrabă a SMS-urilor decât a conversațiilor telefonice și așa mai departe. Există astfel de recomandări. Pe urmă, putem aduce în ecuație și anumite avantaje de la care ne putem aștepta de pe urma uh, aplicării tehnologiei 5G. De exemplu, în ceea ce privește dispozitivele medicale și inteligența artificială. Prin urmare, în concluzie și pe scurt, Comisia este de părere că activitatea Comitetului Științific este imparțială, că se aplică reguli stricte, și, prin urmare, aceste uh, acuzații pot fi respinse, iar petiționarul solicită utilizarea uh, Comitetului Științific pentru efectuarea unei noi analize a literaturii științifice uh, disponibile, ceea ce noi facem oricum. Și, sí, señor Thank you. Domnul Vince, voi continua în maghiară. Cred că trebuie să acordăm foarte multă atenție, trebuie să fim prudenți, pentru că pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, se vede și o evoluție constantă, continuă a tehnologiei, așa încât trebuie să fii atent și la mediu și la sănătatea oamenilor. Evident, obiectivul acestei petiții nu este să pună sub semnul întrebării utilitatea tehnologiei 5G. Obiectivul petiției este să aducă în discuție chestiuni de mediu și chestiuni de sănătate umană. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru răspunsul dat. Se vede că reprezentantul Comisiei s-a inspirat din rezultatele cercetărilor științifice. Trebuie de asemenea să vedem că în momentul în care se vor instala rețetele 5G, abia atunci o să vedem care sunt efectele pe care le au rețelele 5G asupra sănătății omului. Trebuie să vedem această propunere, această procedură și să o revedem. Acum suntem pe cale de a pregăti acest lucru și în momentul în care tehnologia se va aplica, atunci va trebui să facem studii. Deci sunt de acord cu petiționarul și trebuie să spunem că trebuie să analizăm efectele asupra sănătății omului, dar suntem într-o etapă uh, a unei proceduri lungi și cum reprezentantul Comisiei a spus deja, analizele și pozițiile vor fi uh, detaliate în continuare. Așa că, după părerea mea, comisia noastră ar trebui să lase deschisă această petiție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Saliva. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Comisia pentru analiza în detaliu și pentru prezentarea făcută a ultimelor evoluții în acest domeniu atunci când vorbim de sănătatea publică, subiect extrem de important pentru noi toți. Cum spunea Comisia, când vorbim despre bună administrare, și despre imparțialitatea a cercetărilor științifice și analizelor înaintate de comisie nu există îndoială. Lucru a fost confirmat și de ombudsman. Lucru care a fost uh, deja spus și de reprezentantul comisiei. Calitatea cercetării asupra efectelor rețelelor 5G asupra cetățenilor noștri nu este concludentă. Deci cred că petiția trebuie să rămână deschisă și trebuie să trimitem această petiție la Envi ca să vedem și avizul lor. Mulțumesc. Vorbitoarea așa pierdu microfonul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Cred că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Pentru că aici nu e vorba de o comisie internațională independentă. Vorbesc de un lobby privat care nu este absolut deloc independent. În viitor voi publica un document care subliniază conflictul de interese dintre diversi membri ai acestei comisii internaționale. Putem foarte bine să ne punem o altă întrebare. De unde vin avizele acestea care sunt redactate de membrii ai acestei comisii CNIRP? Am studiat și eu raportul. Sunt specialist, eu însumi sunt specialist și știu că sunt foarte multe lucrări importante care au, s-au referit la efectele nocive și care au fost trecute sub tăcere. Și aici s-au amestecat uh, diverse merele cu perele. Uh, să ne gândim la consecințele asupra ADN-ului. Sunt foarte multe experiențe științifice, experimente științifice care arată că e vorba de diverse celule care sunt uh, afectate. Raportul pur și simplu a amestecat cele două tipuri de celule, celulele acestea moi și alte celule, iar rezultatele sunt edulcorate și concluziile raportului care spun că, de fapt, nu ne interesează principiul precauției, nu trebuie să acționăm și cercetarea nu e concludentă. Dar lucrurile nu sunt așa de simple, compar. Și ultimul lucru, Apropo de răspunsul comisiei, în ultimul aliniat, eu îl pun sub semnul întrebării pentru că e fals că lucrurile au diminuat odată cu 5G în Statele Unite. S-a trecut de la 2 W la 20 de W. Deci e vorba de mai multă energie. Sunt mult mai mulți biți și care vor crește, de fapt. Iar în ce privește frecvențele, trebuie să facem o deosebire între diversele situații. În ce privește 5G, vor fi foarte multe game de frecvențe diferite eh, și nu o să intru în detaliu, dar sunt, un lucru e clar, NIRP apără o dogmă și, de fapt, s-a demonstrat eh, e contrariu. Dogma NIRP este că n-ar uh, fi decât uh, efecte termice dăunătoare, dar lucrul acesta a fost uh, demontat de foarte multe cercetări științifice, între care și ale mele. Avem dovada efectelor dăunătoare ale valorilor care sunt stabilite pentru plafoane astăzi. Lucrul acesta l-am demonstrat deja anul trecut ca urmare a unor uh, lucrări, cercetări ale unei agenții guvernamentale americane. Este studiul NTP, care a făcut experimente pe masculii de șobolani și uh, experimentele acestea au arătat uh, că sunt niveluri foarte înalte de radiații, iar doamna s-a făcut și aceeași demonstrație în Italia, am avut rezultate în identice sau cel puțin comparabile la oameni, deci datele științifice sunt clare, iar valoarele, valorile stabilite ca plafoane astăzi sunt deja dăunătoare. Deci cred că trebuie să lăsăm petiția deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau și eu să intervin nu ca președinte a Comisiei PETI, ci ca deputată. Și vreau să pun două întrebări Comisiei privind această petiție. În primul rând, vreau să întreb Comisia dacă aveți rezultate, cum spunea domnul Vince de la PPE și nimeni nu pune sub dis- în discuție noua tehnologie, însă trebuie să fim prudenți și trebuie să analizăm cu profunzime efectele asupra sănătății oamenilor a acestei noi tehnologii. Deci întrebarea mea e următoare. Aveți rezultate concludente din care să reiasă că expunerea când vor fi desfășurate rețelele 5G nu afectează grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii, de exemplu? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, Comisia, ca să ne scoată din îndoiel, nu să ne elibereze de îndoiel, Comisia nu este foarte clar că recomandările Consiliului nu sunt obligatorii pentru statele membre, dar Comisia va uh, analiza din nou uh, chestiunea când o să apară un nou raport a ICNIRP în ce privește 5G. Se înțelege că așteptăm raportul al acestui grup uh, ICNIRP. Cam asta ar fi întrebările mele pentru Comisie în acest moment. Mulțumesc pentru aceste întrebări. La prima parte, e o chestiune științifică și consilierii științifici ai noștri au ajuns la concluzia că deocamdată pe baza dovezilor științifice, până în acest moment, nu există dovezi clare din care să reiasă că anumite grupuri de risc din populație ar fi afectată de efectele adverse asupra sănătății lor de tehnologia 5G. Atâta vreme cât limitele stabilite în recomandări sunt respectate. S-a spus deja că avem foarte puține dovezi privind noua tehnologie, pentru că nu putem să facem o cercetare epidemiologică pentru că tehnica aceasta încă nu se folosește, nu e desfășurată. Cât privește al doilea punct, da, e o chestiune de săptămâni de acum încolo. Așteptăm acest nou raport. A fost deja trimis uh, către Health Physics, o revistă științifică, anul trecut și așteptăm să fie publicat din moment în moment și avem această discuție acum, adică să vedem cum procedăm mai bine, să consultăm uh, uh, comisia științifică sau să consultăm uh, consilierii științifici și să apelăm la acest mecanism. Mulțumesc. Deci, dacă n-am înțeles eu rău, dumneavoastră spuneați că nu se utilizează sau că parametrii sunt corecți și că nu e o problemă, pentru că nu se utilizează aceste rețele. Dar întrebarea mea era următoarea. Când se vor folosi și vor fi desfășurate, dacă vor avea vreun efect asupra grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii, de exemplu. Deci înțeleg că nu s-a evaluat deocamdată riscul pentru grupurile vulnerabile, pentru că nu au fost desfășurate în totalitate aceste rețele și Comisia așteaptă raportul de la ICNIRP ca să studieze care este impactul asupra sănătății când se vor desfășura aceste rețele. Așa este, am înțeles bine? E o chestie foarte tehnică și noi trebuie să luăm o hotărâre. Mi s-a cerut să las deschisă această petiție, dar nu pot lăsa deschisă fără să iau o hotărâre. Așa, de-aia vă pun această întrebare tehnică. Sunt avocată, nu sunt inginer de telecomunicații. Bun. Pentru, un asemenea, pentru asemenea evaluare de risc, această evaluare se va face pe baza orientărilor generale în momentul în care va apărea revizuirea în săptămânile viitoare. În paralel, în diverse programe de cercetare. Comisia susține aceste cercetări privind efectele câmpurilor electromagnetice. Sunt cercetări care sunt în desfășurare de ani de zile și vor fi în continuare incluse în proiectele de cercetare viitoare, cum ar fi Orizont 2010. Mulțumesc foarte mult pentru clarificare. Deci am ascultat cele spuse de comisie. I-am ascultat pe deputații care au intervenit și toată lumea din această comisie atât verzii cât și socialiștii cât și PPE-ul mi-au cerut să menținem deschisă această petiție. Propunem să menținem deschisă această petiție, să cerem comisiei, ținând cont de cele spuse, să ne transmită în momentul în care veți avea informațiile pertinente despre acest lucru, să ne spuneți care este, ce spune raportul ICNIRP și de asemenea să ne spuneți ce faceți dumneavoastră în ce privește studiul de impact, Comisia Științifică privind riscurile sanitare uh, va face probabil o asemenea evaluare de impact ca urmare a raportului CNIRP și să ne transmiteți aceste informații actualizate privind programele comisiei referitoare la acest tip de tehnologie. Înțeleg eu că, de fapt, comisia a avut programe de cercetare privind aceste tehnologii, dar aici se vorbește doar de 5G. Deci aș ruga Comisia să ne prezinte rapoartele actualizate de la ICNIRP, studiile de impact asupra diverselor grupuri ale populației, nu numai cele vulnerabile, și asupra tuturor programelor de cercetare ale Comisiei privind 5G. Grupul Popular, socialiștii, mă scuzați, a cerut acest lucru să trimitem această petiție la Comisia MV ca să ne dea și ei un aviz, pentru că este competiția, este uh, comisia cea mai uh, care este cea mai competentă în acest uh, domeniu. Să trecem la punctul 21, petiția 477 bară 2019, Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, spaniol, în numele Asociației Proiectul Nemesis Național privind reglementarea consumului de cannabis. Petiționarul are cuvântul 5 minute, vă urăm bun venit, aveți 5 minute ca să vă prezentați petiția, apoi o să dăm comisii, eh, comisiei eh, cuvântul și apoi membrilor eurodeputat și la sfârșit din nou petiționarul. Vă rog, vă urez bun venit. Petiționarul are cuvântul acum. Bun. Reprezint proiectul Nemesis de la nivel național privind reglementarea consumului de cannabis. În Spania se discută la Congresul Diputaților această inițiativă legislativă prin care se reglementează securitatea și drepturilor uh, fundamentale ale celor care consumă droguri. Deci pot, se va prezenta această chestiune la Comisia Mistă și e vorba de legea care vine uh, de la Națiunile Unite în ce privește autorizarea în Spania a normelor privind stupefiantelor se pune problema calității de viață a persoanelor care suferă de diverse boli ca urmare a utilizării acestor produse farmaceutice. Medicina tradițională s-a referit acest lucru și transformarea consumului ilicit în consum controlat a produselor uh, care se bazează pe cannabis folosit ca medicament. E vorba de agenția spaniolă care reglementează drepturile fundamentale persoanelor care sunt afectate de consumul de droguri. Regulile din Spania merg înainte și se pune problema contribuirii la politica europeană și să susținem cooperarea între Uniune și administrațiile naționale. Agenția spaniolă vrea să pună capăt acestei chestiuni și uh, mai îi se cere vorbitorului să vorbească mai rar. Iar în ce privește agenția spaniolă privind drepturile fundamentale ale persoanelor care consumă droguri, va avea ca obiectiv susținerea științifică a impactului acestor produse derivate din cannabis se vor desfășura programe bazate pe formarea medicală și va promova o cunoaștere mai bună a utilizării medicinale a cannabisului. Și vor veni, vor fi alături de asta și instrumentele necesare pentru a ă, folosi acest lucru. E vorba de toate problemele juridice și medicale. Agenția medicală, agenția spaniolă va avea Uh, acces la terapiile specifice și la instrumentele necesare care ies din consumul ilicit și vom vedea cum se îmbunătățesc uh, situația utilizatorului care răspund la o patologie determinată. Astfel obținem diferențele dintre consumul terapeutic și consumul recreațional din Spania vor veni soluții pentru a unifica și utiliza standardizat aceste produse uh, care se bazează pe cannabis și vom uh, combate o asemenea mentalitate veche. Vom pune la punct instrumente de necesare pentru persoanele care în timpul, uh, eu știu, tinereții au folosit asemenea produse. Este vorba de agenții calificate, iar obiectul va fi de punerea la punct a unor măsuri care să nu ducă la deteriorarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. E vorba de impactul cannabisului care nu favorizează în niciun fel uh, rețelele de trafic și nici nu duc la uh, extinderea lor, ci vrea să transforme activitățile licite în activități reglementate pentru sub impactul agențiilor și instrumentelor oficiale naționale. E vorba de traficul acesta, iar e vorba de licențele naționale care se referă la consumul acesta. Noi trebuie să ne concentrăm, să recâștigăm încrederea tinerilor și minorilor pentru că foarte, foarte mult grupurile vulnerabile sunt tinerii care consumă cannabis și în felul acesta vor să atragă atenția centrelor sociale. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că ei nu pot să facă față deciziilor care țin cont de eh, mediul social. Educația tinerilor noștri trebuie să fie o prioritate pentru orice agenție națională, cum este cea europeană care se referă la uh, valorile fundamentale. În același mod, trebuie să ne gândim și la consumatorii de cannabis care consumă și alte substanțe la un centru autorizat. Pentru că aici trebuie să ne gândim și la impactul social, pentru că uh, Trebuie să ne aducem aminte că majoritatea utilizatorilor care vin la centrele de dezintoxicare sunt, ajung acolo ca urmare hotărârii judecătorești. Deci ne gândim la interesele grupurilor vulnerabile care folosesc cannabisul și care ajung acolo la centrele de dezintoxicare ca urmare a unei hotărâri a familiei sau unei hotărâri judecătorești. Responsabilitatea agenției spaniole care va fi creată în cooperare cu Uniunea Europeană va avea ca obiectiv să prezinte articole care vă rog frumos să terminați, spune uh, președinta, mai încet și vă rog să ajungeți la concluzii după ce am explicat tot ce înseamnă această agenție care se va crea în Spania, ca urmare a legii, se solicită ca Uniunea Europeană să analizează posibilitatea de a crea o agenție europeană astfel încât toate statele Uniunii Europene să uh, urmeze același reguli pentru uh, consumul de cannabis. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Edith Hofer din partea Comisiei. Very much, Chair, and, uh... Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc domnului Serrano Hidalgo pentru petiția aceasta. Știm foarte bine care este chestiunea și discuțiile în jurul cannabisului, utilizarea recreațională și utilizarea ca medicament. O să dau cuvântul și colegei mele vreau să mă refer la două chestiuni importante. În primul rând, Convenția Internațională privind drogurilor este transferată în uh, legea europeană. Este vorba de droguri care sunt controlate conform legii, iar cannabisul intră în această convenție, este un drog ilegal în Uniunea Europeană este controlat conform convenției și este controlat și de legislația europeană. Sunt anumite excepții, una dintre ele pentru utilizare medicală, alta pentru scopuri științifice și cannabis blunt poate fi folosit pentru scopuri industriale și în horticultură. Vreau să subliniez că abordarea statelor membre față de controlul drogurilor este diferită competența Uniunii Europeană în acest domeniu este limitată până în acest moment toate abordările din partea statelor membre se analizează la sensul convenției. Niciun stat membru nu a legalizat cannabisul pentru utilizarea recreațională, dar sunt multe uh, diversități de abordări privind utilizarea medicală. Vreau să vă spun că, de fapt, Comisia Europeană în acest moment evaluează strategia UE în privința drogurilor. Strategia provine din 2012 și va funcționa până la sfârșitul anului 2020. Dacă vă interesează această chestiune, așteptăm cele spuse dumneavoastră și cele spuse de petiționar Strategia există în toate versiunile lingvistice și, bineînțeles, e o chestiune pe care o analizăm, iar Comisia Europeană, oricare ar fi propunerea din viitor, trebuie să se alinieze la Convenția ONU. Și acum dau cu uh, cuvântul doamnei Agneș de la DG Sante să vă explice despre rolul medical al cannabisului. Mulțumesc, bună dimineața tuturor! Vreau să expres uh, utilizările farmaceutice ale cannabisului. Avem un cadru de reglementare foarte robust pentru produsele care tratează diversele boli, mai ales cele care se bazează pe cannabis. Cannabisul intră în acest cadru de reglementare, așa că nu trebuie să facem excepții de acest cadru de reglementare. În momentul în care se prezintă un produs, Uh, pentru a trata o boală pe bază de cannabis, compania respectivă trebuie să vină cu date și dovezi care să arate că produsul este sigur, este, tratează boala cu eficiență și că există o serie de standarde de calitate. Pentru a proteja sănătatea publică nu se acceptă uh, asemenea produse farmaceutice care să nu demonstreze calitatea, eficiență și siguranță Există două medicamente bazate pe cannabis în Uniunea Europeană pentru a trata boli grave, mai ales epilepsia și spasmele musculare. Vreau să spun clar că legislația permite uh, acest lucru, deci e posibil să se plaseze aceste produse pe piață pentru, cu indicații medicale și terapeutice. Petiționarul se refera la rolul unei potențiale agenții care să fie susținută de EMA. Rolul EMA aici, în această legislație, este să evalueze tratamentele inovatoare asemenea medicamente pe bază de cannabis au fost autorizate de EMA și de Comisia Europeană. Vreau să spun clar că, de fapt, clasificarea unui produs ține de competența statelor membru. Statul membru hotărăște dacă un produs pe bază de cannabis intră în legislația farmaceutică sau nu și în cele din urmă statul membru poate de asemenea să hotărască dacă legislația farmaceutică nu e potrivită și dacă există o nevoie specifică, eh, dacă putem să facem derogări de la legislația farmaceutică și să-l folosim, eu știu, cumva pentru uh, motive bazate pe milă, pe compasiune. Uh, poate s-ar putea permite utilizarea unui asemenea produs sub stricta supravegherea unui profesionist din sănătate, ca reacție la un uh, ordin dat de un profesionist în sănătate de încredere care solicită utilizarea unui asemenea medicament pentru un uh, pacient. Este bine ca pentru un asemenea produs bazat pe cannabis să fie autorizat pentru pacient sub uh, controlul unui profesionist. Trebuie să există controlul specialistului în materie de sănătate și în ce privește utilizarea cannabisului în scop farmaceutic. S-a pus problema ca, ca statele membre să-i educe pe tineri, să-i ajute pe tineri Aș vrea să spun clar că organizarea sistemului de sănătate este de competența statelor membre. Spania poate să hotărască cum dorește să organizeze propriul sistem de sănătate pe teritoriul țării respective. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Saliva. Cred că dacă vorbim de acest lucru, trebuie să găsim uh, o soluție. E, se pune problema competenței în acest domeniu, se pune problema disponibilității pe piața anumitor droguri în statele membre, însă vă aduc aminte de o rezoluție din februarie 2019 care face apel la toate statele membre să-și reconsidere legislația privind medicamentele pe bază de cannabis când cercetarea științifică arată că nu se pot atinge aceleași rezultate folosind medicamente tradiționale. Aș vrea să menținem această petiție deschisă și să mai primim informații din partea Comisiei și de asemenea să încercăm să ajungem la o armonizare în acest domeniu, astfel încât pacienții din toată Europa să beneficieze de efectele pozitive pe care le au medicamentele pe bază de cannabis pentru a reduce suferința uh, pacienților din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vincea! Voi pleca și eu de la rezoluția Parlamentului European adoptată în februarie 2019 uh, privind utilizarea medicală a cannabisului, care face apel la statele membre să-și reconsidere legislația privind utilizarea acestor medicamente bazate pe cannabis, care arată că nu se poate ajunge la aceleași rezultate medicale cu medicamentele tradiționale. Parlamentul European și-a făcut temele. Văd că, de fapt, Comisia Europeană a făcut uh, a abordat uh, extins această, acest subiect, însă este de competența statelor membre și nu văd cum am putea noi să ducem la un cadru de armonizare la nivelul Uniunii Europene pe marginea aceasta. În numele PPE am preferat să închidem această petiție. Mulțumesc! Petiționarul are acum cuvântul două minute. Eh, Mulțumesc foarte mult. Eu mă întemeiez eh, deosebi pe poziția Națiunilor Unite, care în luna martie 2015 a publicat un raport conform care impozitarea Uh, medicamentelor și a drogurilor um, și legalizarea, pardon, drog, uh, drogurilor și medicamentelor eșuate. Și tocmai acest cadru din 2019 a apărut în european însoțit de o rezoluție fără forță de lege pentru autoritățile naționale și din acest motiv noi solicităm ca statele membre să desemneze 5-6 persoane care să creeze niște agenții naționale astfel încât toate membrele și toate casele de sănătate din Europeană să-și dea mâna și ca ei prin ședințe și a opinilor transmise să facă acest lucru în numele statelor membre. Nu știu, Spania, Regatul Unit, Franța și alt câțiva membri din fiecare agenție din toate aceste țări să se reunească pentru a lua decizii cu forță de lege de data aceasta pentru Uniunea Europeană uh, și pentru țările membre, deoarece fiecare stat membru sigur că și a propriile decizii. Dar trebuie luate la unison adică cu toții către aceeași destinație, destinația fiind reglementarea, și anume să venim cu rezultate pentru cei care suferă de anumite boli, a căror soluționare este una farmaceutică. Mulțumesc! Mulțumim și noi petenților pentru prezența lor. Mulțumim uh, că ne-au ascultat. După ce am ascultat pe petenți și după ce am ascultat și opinia comisiei și a membrilor din grupurile parlamentare, mă rog, uh, Uh, pentru petenții este o noutate acest lucru, pentru că e prima oară când se află aici, însă încercăm întotdeauna să adoptăm deciziile și în temeiul uh, voturilor exprimate de către cei care reprezintă grupurile parlamentare din Parlamentul European, așa cât uh, membrul PP a cerut închiderea, iar membrul Socialiștilor a cerut să lăsăm deschisă această petiție, însă propunerea președinției, pentru că Asta în temeiul celor spuse de către comisii, și anume că statele membre sunt cele care le vine competența și autoritatea de a se pronunța în acest sens, având în vedere că Uniunea Europeană permite legiferarea în legătură cu canabinoidele terapeutice și având în vedere că Parlamentul European deja și-a exprimat poziția, într-o rezoluție care, sigur, uh, e o rezoluție pentru că nu este de competența Parlamentului, ci a statelor membre, dar în februarie 2019, vă spuneam, Parlamentul European s-a pronunțat în legătură cu folosirea cannabisului, a cannabinoidelor în scopuri terapeutice, iar propunerea președinției ar fi să încheiem, uh, să închidem această petenție. Însă, având în vedere că deja Comisia a stabilit care este competența statelor membre și, în același timp, și dumneavoastră petentul, ați înțeles și ați văzut că Parlamentul a închetat, a făcut demers necesare și a cerut o, o propunere de soluționare a situației astfel încât să fie adoptată și acceptată utilizarea cannabisului în scopuri terapeutice. Acestea sunt limitele activității Parlamentului European pe acest subiect, pentru că aici uh, se uh, termină și competențele noastre. Mulțumim petenților pentru prezență și mulțumim Comisiei pentru răspuns. Încă o dată mulțumim. Trecem acum la punctul 22. Este vorba despre patru petiții 1921, 1524 din 2015 și 18 pe 2019 și 435 pe 2019. Toate aceste petiții sunt prezentate de către cetățeni spanioli, britanici, italieni și încă un cetățen italian în ceea ce privește discriminarea de consente de gen în ceea ce privește plata impozitelor TVA cu privire la plata pentru produse de igienă feminină în legătură cu abolirea TVA-ului de 2% la scutece și alte produse sanitare și în legătură cu impozitarea produselor destinate femeilor. Având în vedere că nu cred să fie vreunul dintre petenții prezenți în sală, voi acorda acum cuvântul comisiei și îndeosebi lui Just, dom, uh, serviciului Just, just domnului Alvaro Oliveira. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cu permisia noastră voi vorbi în limba engleză. Având în vedere că nu avem petenții uh, în sală, dorim pur și simplu să vă reamintim că dumnealor au solicitat eliminarea așa numitei taxe roză, cel puțin așa s-a exprimat uh, primul, uh, prima solicitare, i-au spus că există un cost suplimentar pentru femei, că ele plătesc anumite costuri, anumite servicii care sunt comercializate și destinate exclusiv femeilor, însă, de fapt, uh, vorbim despre produse care sunt identice cu cele comercializate și destinate bărbaților. Acum, nu pot decât să zic lucrurile uh, într-un context general și să mă refer la principiul egalității între bărbați și femei, iar mai departe colegii mei de la Digitax Sud se vor referi la problema TVA și la directiva uh, respectivă, corespunzătoare. V-aș reaminti că în Uniunea Europeană există directiva 2004 bară 103 13, prin care se interzice discriminarea atât directă cât și indirectă în ceea ce privește accesul la bunuri, servicii și la modul de aprovizionare cu astfel de bunuri și servicii. Ca să pornim de la primarea primului petent sau exemplul primului petent, trebuie să ne gândim că produsul este destinat, teoretic, numai bărbaților. Să zicem că vorbim de un aparat de ras, de bărbirit um, care apare în albastru, faptul că respectivul aparat de ras este mai ieftin decât același aparat de ras care este roz, pentru că este comercializat astfel destinat femeilor, nu înseamnă că există o discriminare pe considerente de gen, nu în temeiul directivei. Acest lucru ar fi cazul numai și numai dacă același produs ar fi uh, propus la un cu totul alt preț pentru bărbați și pentru femei. Însă vă spuneam că e doar um, o simplă introducere din partea mea și cu voia dumneavoastră, doamna președinte, le voi da cuvântul colegilor de la Digitax Sud. Da, domnul uh, Roberto Micheleto va vorbi. Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că vorbesc despre discriminare și sunt bărbat și noi vorbim de discriminarea împotriva femeilor Vă cer iertare, dar n-a fost o doamnă pe care să o trimitem, așa încât uh, îmi revine mie această răspundere, așa sau lucrurile. Mai departe, din păcate, ce putem spune este că avem o directivă, directiva TVA din 2006, cu numărul 112, care la articolul 98 și la anexa 3 respectiv, enumeră produsele pentru care se poate aplica o uh, reducere sau altă uh, cotă produsele înmate acolo sunt produsele pentru care statele membre pot să valorifice această posibilitate. Sunt state membre care aplică o cotă redusă de TVA, alte state membre nu aplică o cotă redusă, nu profită de această posibilitate și înțelegem prea bine că există abordări diferite de la țară la țară, însă vă reamintesc că directiva permite cotele diferențiate. Iar Comisia Europeană în, în 18 uh, ianuarie 2010 a înaintat o propunere de re analizare a cotelor reduse de TVA și domeniilor de aplicare. Ca să fie lucrurile clare, la articolul 98, refăcut în varianta refăcută, se scrie foarte limpede că statele membre au posibilitatea de a aplica o cotă redusă care să se situeze sub 5%, deci pot chiar 0%, așa cum s-a cerut într-una dintre petiții. Dar vorbim despre o propunere nu știm care va fi deznodământul discuțiilor din Consiliu, așa încât momentan nimeni nu poate percepe cotă zero de TVA. Statele membre însă pot aplica o cotă redusă pentru anumite produse, iar pot face acest lucru dacă vor la produsele sanitare. Mulțumesc! Mulțumim și noi, am înțeles. O să invit acum pe membrii Comisiei PETI, doamna Toia. Da, Voiam pur și simplu să vă spun că această petiție Chiar îmi face plăcere că a fost, a fost depusă de către două cetățene din Italia. Aceasta este o petiție care vizează și semnalează o problemă foarte concretă. Pe bună dreptate știm că există state membre care deja s-au prevalat de această posibilitate de a percepe cote ruse de TVA. Altele nu au făcut acest lucru. Țara mea, din fericire, a făcut acest lucru în ultima lege a bugetului din, din decembrie și a redus cota de TVA la 5%. Îmi dau seama de două lucruri 1 că Uniunea Europeană și Comisia nu poate să dea indicații obligatorii peremptorii, pentru că directiva tocmai asta face, permite acest lucru și ar fi foarte bine uh, reamintesc că indiferent când se mă o femeie, egalitatea se interpretează la fel, ar fi bine de aceea, vă spuneam, dacă ar putea Comisia să transmită un semnal și să invite eventual statele membre să facă o propunere de a folosi această bună practică, o practică pe care să devină uzanță pentru toate celelalte țările. Referitor la um, această așa numită taxă feminină, uh, E vorba și de problema scutecelor la copii. Uh, nu sunt chiar așa un lucru neimportant. Dacă această așa numită taxă pe tampoane sau taxa pe uh, scutece, gândiți-vă că sunt produse, nu sunt, sunt lucruri necesare, de necesitate. Sunt produse de necesitate care se cumpără produse de igienă, le spunem noi, dar ele sunt de fapt produse de necesitate, indispensabile. Deci dacă înțeleg foarte bine ca această lege să se extinde și pentru scutece, care scutece costă o grămadă de bani în anumite țări și creează probleme foarte mari, mai ales familiilor uh, defavorizate, consider că aceasta este o ocazie de a revizui directiva și ar trebui să putem să intervenim chiar în amonte, având în vedere că această, așa uh, e, e în suspensie această problemă, pentru că se așteaptă unanimitatea în Consiliu mă aștept să dureze destul de mult și sunt și eu femeie care consideră că maternitatea și familia sunt elemente importante. Cred și eu că acest subiect al scutecelor pentru copii este într-adevăr una dintre problemele dureroase, mai ales având în vedere cât de mult costă să întemeiezi o familie să mai faci și copii. Și, repet, invit comisia, dacă se poate, stimat doamnă președinte, să facem uh, acest lucru, să reamintească ea, comisia, statelor membre, că există această variantă de care se pot prevala. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Domnule Vince? Mulțumesc colegii noastre pentru aceste explicații și consider și eu că e mai uh, simpatic și mai, mai drăguț faptul că dumneavoastră v-ați exprimat așa și având în vedere că noi, uh, comisia noastră, practic, uh, putem și ar trebui să fim de acord cu acest lucru și, în egală măsură, ca să încheiem această... Acum, dacă să închidem sau să lăsăm deschis această petiție, nu știu, cred că această explicație pe care a dat dumneavoastră, aș zice mai degrabă să lăsăm deschisă această petiție. Deci, din punctul nostru de vedere, grupul nostru politic este deschis referitor la soarta petiției și vom vedea ce vom privi, primi din partea comisiei, însă mai degrabă aș spune că statele membre ar putea să fie cele care să trimită un raport în acest sens. Again, we are in total agreement. Încă o dată suntem și noi pe deplin de acord cu observațiile făcute de către Patriția Toia. Iar din partea grupului socialiștilor și democraților și noi uh, dorim ca această petiție să rămână deschisă. Mulțumim, doamna Jdanoca. Da, și noi susținem această recomandare de a lăsa deschisă petiția și aș dori din partea comisiei să primesc răspunsuri exhaustive în legătură cu categoriile de produse care pot fi încadrate la această anexă, cum putem extinde această anexă la directiva din 2006. Ați făcut uh, o analiză? Aveți propuneri în legătură cu aceste categorii de produse? Domnul Cosa. Mulțumesc foarte mult. Așadar, de acord și noi cu antevorbitorii și am dorit și noi să subliniem faptul că este evident că persoanele care cunosc dreptul european sunt de părere că avem de face cu un subiect important și, în general, este important ca această petiție să rămână deschisă. De asemenea, aș sublinia faptul că este cât se poate de corect ca aceste produse să fie recunoscute, să recunoaștem că sunt de necesitate pentru femei, dar haideți să nu cădem în capcana de a situa anumite categorii în, afara, în fața altor categorii. Să vă dau un exemplu. Dacă este să luăm exemplul persoanelor care au un handicap sau alte exemple. Întotdeauna există grupuri care pot să intervină și să solicite măsuri pentru a-și proteja situația. De aceea, vă rog să fim moderați în intervenția noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! După ce am ascultat intervenția Comisiei și membrilor Comisiei noștri, această petiție va rămâne deschisă, iar Comisia trebuie să ne informeze în legătură cu deciziile pe care le va lua Consiliul în legătură cu TVA-ul și cu aceste produse. Mulțumesc! Bun, am ajuns la punctul 23. Haideți să vedem dacă mă pot ajuta aici coordonatorii sau coordonatorii adjuncți, punctul 23, unde este vorba despre aviz în legătură cu controlul aplicării dreptului comunitar în 2017 și 2018. Raportul pentru, raportul pentru aviz este domnul Domin Luis Peresa de la SND și întârzie, pentru că, după cum știți, există o mare furtună în Spania și deci dumnealui este în întârziere. Două lucruri putem face, ori acum domnul Saliba este cel care ne va expune avizul sau putem să amânăm discuția până la două și jumătate. Nu uitați însă că avem o după-amiază încărcată cu multe petiții și va trebui să fim foarte stricți în funcție de timpul alocat, atât pentru acest aviz, cât și pentru petiții. De aceea, domnule Saliba, vă dau cuvântul. Referit și numele lui Dominic Ruiz de Fesa, voi da citire declarației dumnealui acest aviz își propune să sugereze anumite idei în legătură cu dezbaterea cu privire la punerea în practică a legislației europene în 2017 și 2018. Acest aviz pune preț pe dreptul cetățenilor de a depune petiții pe lângă Parlamentul European ca un instrument cheie al, uh, și componentă cheie a cetățenii europene, ca fiind una dintre uh, cele mai simple modalități de denunțare a încălcării de drepturi reflectate de către legislația europeană. Punerea în practică a legislației europene, uniform, în întreaga Uniune Europeană, reprezintă o condiție sine qua non pentru aplicarea condițiilor statului de drept și ca acesta să funcționeze. Există o solicitare a numărului de petiții trimise de către cetățeni în legătură cu încălcări ale statului de drept, cu creșterea uh, Uh, reclamațiilor, iar Comisia în 2018 s-a confruntat cu cel mai mare număr, adică 3850 din 2011, incluzând aici entități subnaționale. Marea majoritate a acestor solicitări sunt trimise pe adresa Comisiei pentru o analiză aprofundată și o anchetă aprofundată. Se salută creșterea în transparență, iar raportul din 2018 arată că de cele mai multe ori Comisia nu deschide o anchetă și nu ia măsuri. Lipsa de conformitate referitor la acest a migrației și a contul de mediu Libera circulație, piața internă și impozitare sunt cele mai numeroase. În acest aviz cerem comisiei să lămurească modul în care această lacună poate fi acoperită între solicitări și lipsa de soluții pe care UE nu le are. Uh, lips, de aceea e vorba de amendamente prevăzute pentru ora 3, marțea viitoare și avizul se va vota, dacă lucrurile vor fi confirmate, pe 19 februarie. Perfect. Foarte bine atunci. Domnul Coșa. Căsănăm uh, a Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim și domnului Devesa pentru munca depusă. Îmi pare rău că nu este de față colegul nostru, dar sper că ceea ce vom spune numele PP se va îi se va transmite da, domnului Devesa și aș uh, face câteva observații în legătură cu acest aviz. Este indispensabil <clears throat> că se vorbește de reclamații depuse de către cetățenii europeni și că am ajuns uh, și că nu am ajuns, pardon, la soluții. Nu putem să lăsăm o formulare sau o utilizare politică. Trebuie să rămânem obiectivi și suntem de părere că e mult prea important să alogăm întreg alineat statului de drept, chiar dacă Competența de bază a acestui comitet de petiții este să gestioneze petițiile și consider că este foarte important să uh, reflectăm la problemă din perspectiva subsidiarității. Foarte multe dintre aceste petiții și dintre aceste probleme se pot rezolva la nivel național și subnațional și trebuie subliniat acest lucru. Aștept acum cu nerăbdare cooperarea uh, care, și faptul că acest aviz va reflecta opinia noastră și că se va transmite mai departe către Comisia Jurii. Mulțumesc! Bun, mulțumesc și eu foarte mult. Acum Suntem la ultimul punct de pe ordinea de zi de, din această dimineață, care se referă tocmai la acest aviz. Urma să închid subiectul, dar de vreme ce a intrat în sală, o să mergem mai departe. Domnul raportorul, Ruiz de nu a putut interveni, domnul Saliba a intervenit și domnul Coșa de la PP. Acum o să dau cuvântul, dar uh, așa să te liniștit. Mulțumesc foarte mult uh, și mă iertați pentru că am întârziat. Practic, ceea ce vrem să subliniez referitor la acest proiect de aviz este că acest lucru reflectă foarte bine angajamentul Comisiei de a supraveghea punerea practică a dreptului comunitar și acesta este un uh, element cât se poate de relevant și voința de a garanta transparența în legătură cu numărul de petiții datate de către Comisia Europeană și activitățile care au urmat. În calitate de raportor alternativ există un aspect pe care doresc să-l subliniez și care va reprezenta acest angajament și anume ca acest uh, aviz să sublinieze, să scoată în evidență nevoia de a apăra statul de drept și de a garanta aplicarea și respectarea legislației Uniunii Europene. Poate părea inutil acest lucru. Poate părea redundant acest lucru, deprisos în mod normal, dar vedem care sunt amenințările numeroasele neîncălcări ale dreptului comunitar în unele dintre statele membre, motiv pentru care este imperativ și indispensabil să subliniem încă o dată și să continuăm să uh, reiterăm uh, și să cerem respectarea angajamentelor uh, și drepturilor cetățenilor în uh, Uniunea Europeană și pe continentul european, așa încât trebuie să ținem cont de faptul că această nerespectare și neaplicarea dreptului comunitar nu doar că afectează piața internă, cadrul intern, ci afectează mai ales credibilitatea și imaginea Uniunii Europene și uh, astfel se alimentează uh, curentele naționaliste și populiste care, pe care le vedem uh, cum vin și vorbesc despre dreptul comunitar, de aceea cred că cel mai important ar fi să, să nu fim permisivi și să să nu alimentăm uh, afirmațiile lor. De aceea trebuie să vedem cum putem acoperi această lacună între așteptările cetățenilor și realitate, pentru că trebuie să vedem și care sunt resursele de care dispunem pentru a ajunge la cetățeni cum putem organiza și derula misiune de anchetă în statele membre care să demonstreze că temerile exprimate de către cetățenii sunt luate în calcul și sunt luate în serios, uh, tratate cu seriozitate. De asemenea, salutăm munca depusă de către domnul raportor, însă dorim să subliniem că ne-am dorit o poziție clară și răspicată în legătură cu aplicarea dreptului comunitar ca fiind o unică formă de a avansa către o Uniune Europeană puternică și care să-i protejeze în mod eficient pe cetățeni, să fie aproape de cetățeni și care să promoveze mult mai bine valorile fundamentale ale democrației, ale statului de drept și în același timp respectarea drepturilor omului și uh, acest lucru, acest, sunt puse sunt întrebări din ce în ce mai mult. Ne dorim de aceea un plus de coerență acestui aviz și dorim foarte tare să se consolideze rolul de analiză al Parlamentului European pentru a supraveghea cât mai îndeaproape și mai riguros aplicarea legislației europene. Vă mulțumesc, doamna președinte, și vă cer încă o dată iertare pentru că am ajuns cu întârziere. Mulțumim și noi. O vom da acum cuvântul domnul Jambatski. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Благодаря на докладчика за представеното становище. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc raportorului pentru prezentarea acestui aviz. Aplicarea principiilor acestora reprezintă o prioritate, sigur că ele trebuie garantate, ceea ce nu înseamnă că controlul aplicării acestor principii nu se poate face întotdeauna mai bine. Întotdeauna invit cetățenii să depună petiții, pentru că în felul acesta pot atrage atenția asupra unor lucruri importante, noi le analizăm cu toată atenția, cunosc eu însum un număr mare de petiționari și vă asigur că de fiecare dată când identificăm o problemă, încercăm să-i găsim o soluție sau măcar să le explicăm cetățenilor ce se întâmplă și de ce nu am putut interveni în cazul în care nu am putut interveni. Mulțumesc încă o dată raportorului și le mulțumesc și raportorilor din umbră. Însă Cred că concluziile nu sunt neapărat întotdeauna foarte bine expuse, foarte ușor de înțeles. Transparența este un cuvânt la modă, dar dincolo de această modă, e adevărat că cetățenii se cuvine să vadă ce se întâmplă în instituțiile noastre și noi avem datoria de a le da lor socoteală. Raportorul vorbește de transparență și tocmai acesta este subiectul care cred eu ar trebui subliniat, pentru că cetățenii noștri merită acest lucru. Mulțumesc, voi da acum cuvântul Comisiei, domnul René Slotters. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați uh, membrii ai acestei comisii. Vă mulțumesc pentru că mi-a oferit posibilitatea de a mă referi la acest proiect de aviz așa cum este el în prezent. Înțeleg că vor mai fi amendamente, dar pot să vă spun deja că suntem mulțumiți în ansamblu de acest proiect de aviz, că el arată progresele pe care am încercat să le realizăm de la raportul din 2018 privind transparența oferim mai multe informații în legătură cu ce face Comisia ca atare, nu, numai, nu ne uităm doar în, în direcția statelor membre. Au fost câteva observații și am să încerc să reacționez, dacă îmi dați voie, în ceea ce privește aplicarea eficientă a legislației Uniunii Europene. Aceasta este fundamentală pentru a le permite cetățenilor să beneficieze de pe urma avantajelor legislației Uniunii Europene, cetățenilor, dar și întreprinderilor. se iau măsuri uh, rapide și eficiente pentru susținerea statului de drept din partea Comisiei, pentru combaterea anumitor uh, amenințări la adresa unor instanțe uh, din unele state membre. Nu o să insist foarte mult asupra acestui subiect, e, le face obiectul unui raport separat. În ce privește petiția de față, considerăm că transparența într-adevăr este foarte important și încercăm să dăm din ce în ce mai multe informații în rapoartele noastre anuale și împreună cu dumneavoastră, cu comisia dumneavoastră, cu secretariatul acesteia, suntem gata să analizăm modalități practice de a îmbunătăți și mai mult raportul nostru anual pentru a vedea cum putem oferi un raport optim pe marginea petițiilor abordate. După cum am mai spus și mă văd nevoit să repet, Comisia este cea mai potrivită instituție pentru a se ocupa de încălcările structurale ale legislației care vizează uh, cetățenii Uniunii Europene, structurale și nu abordarea fiecărui caz punctual. Așadar, după cum se arată și în proiectul de aviz, într-adevăr, deseori trimitem petiționarul către alte instituții de, uh, cărora, cărora să li se poate adresa acesta de la nivel național. Pentru că noi, pe de-o parte, nu avem resursele să ne ocupăm pentru fie, de fiecare caz în parte, dar, pe de altă parte, considerăm că este mai util și pentru cetățeni să se adreseze instanțelor de la nivel național pentru a obține o reparație mai rapidă. Noi ne ocupăm de încălcări ale legislației europene pe care le fac statele membre și nu putem astfel să uh, compensăm, să zicem, să oferim compensații cetățenilor individual pentru anumite încălcări care îi vizează personal. Procedurile de încălcare a dreptului comunitar, așa cum sunt stabilite, ele durează foarte mult și de asta trebuie ținută seama. Deci este o problemă de subsidiaritate, aceea că unele uh, spețe trebuie tratate cât mai aproape de cetățean, deci la nivel național și local, și de acest lucru trebuie ținută seama. Sigur, există și mecanisme de reparație și în acest, în acest context Comisia continuă să se aplece asupra cazurilor ce sunt aduse în atenție, dar încă o dată, împreună cu Comisia dumneavoastră și secretariatul acesteia, suntem gata să colaborăm pentru a îmbunătăți și mai mult transparența. cum los ponentes la sombra și cum la intervención de la comisie. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, a deputaților, a Comisiei Amendamentele pot fi înaintate până pe 28 ianuarie la ora 3. Încheiem astfel ședința de dimineață și vă așteptăm la două și jumătate să continuăm cu ședința noastră. Mulțumesc!